sperăm să se facă o observație pe eh, fond eh, pentru ca împreună să reușim să fim mai eficienți. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Berez! Am încheiat astfel această dezbatere. Acest punct de pe ordinea de zi, votul va avea loc mâine la ora 12 la prânz. Trecem acum mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre dezbaterea comună, instrumente financiare. Nu o să vă mai citesc toate instrumentele și o să dau imediat uh, cuvântul colegului meu, președintele Uh, delegației de conciliere a Parlamentului European, domnul Vidal Quadras. Să-i dau cuvântul patru minute. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Ca urmare a unor negocieri îndelungate și grele, delegația Parlamentului European pentru această conciliere a adoptat acordul care a fost obținut în cadrul Consiliului cu o majoritate foarte largă pe data de 25 octombrie. La începutul intervenției mele aș dori să îmi exprim mulțumirile față de toți colegii din partea delegației Parlamentului, mai ales echipei de negociatori și aș dori să-mi exprim mulțumirile și față de Consiliu pentru spiritul de deschidere și Comisiei pentru sprijinul său permanent. Trebuie să spun în calitate de președinte a acestei comisii de conciliere că rezultatul obținut este unul satisfăcător pentru Parlamentul European aveam în fața noastră o miză, o provocare politică și intelectuală deosebit de interesantă și a trebuit să adaptăm, și anume să adaptăm instrumentele financiare pe care le avem în momentul de față exigențelor noi, noului tratat. Și acest lucru s-a obținut, domnule președinte. Aspectele esențiale ale acestor instrumente, priorități, obiective, rezultate scontate și acordarea, alocarea fondurilor necesare s-au obținut prin codecizie. Astfel, Parlamentul și Consiliul s-au aflat pe picior de egalitate. Pe de altă parte, un alt, o altă realizare importantă pe care vreau să o subliniez este faptul că, datorită discuțiilor noastre în această conciliere, Comisia a întărit în mod remarcabil declarația sa referitoare uh, la utilizarea actelor delegate pe viitor și în uh, privința uh, instrumentelor financiare viitoare. Și asta în mod explicit. Un alt aspect pe care doresc să-l subliniez este declarația politică a Consiliului referitoare la utilizarea actelor delegate pe viitor, uh, pentru viitoarele instrumente financiare externe și în acest sens Consiliul s-a angajat să le considere să le analizeze în mod adecvat. Iată deci care era, aș spune eu, linia roșie pe care Consiliul nu dorea să o depășească, dar ca urmare a argumentelor noastre convingătoare am reușit să ajungem la un acord. Aceste instrumente sunt importante. În cazul instrumentelor legate de țările uh, industrializate, am reușit într-o anexă să punem Uh, negru pe alb care sunt prioritățile și acestea împărțite în funcție de regiunile geografice și în cazul anumitor țări exportatoare de banane definim în mod clar și precis care sunt criteriile uh, utilizate pentru alocarea fondurilor și care este metodologia utilizată, în așa fel încât să eliminăm orice observație sau remarcă sau marjă de manevră a Comisiei care să nu poată fi controlate de către Parlamentul European. Trebuie să recunoaștem, domnule președinte, că un aspect concret în acest instrument este faptul și pe care Parlamentul nu a reușit să-l obțină, este uh, faptul că în, știm întotdeauna că într-un proces de conciliere se încearcă ce? Și anume să se concilieze anumite poziții. Nu putem obține totul. Și deci, modul în care noi am impus o anumită linie roșie și Consiliul, bineînțeles, la rândul său putea să uh, impun o anumită linie roșie, ce nu putea fi depășită. Și aș dori să adaug, domnule președinte, că în cazul în care mâine Parlamentul European nu va adopta acest instrument uh, în atenția țărilor producătoare de banane, ei bine, acest lucru va avea consecințe deosebit de grave. Programele uh, vor fi anulate, Deși unii colegi spun uh, un lucru diferit, ei spun acest lucru uh, cu bună credință. Nu există fonduri, nu există posibilități pentru a obține bani pentru aceste programe din alte linii bugetare. Deci foarte multe programe sociale din aceste țări vor, fi, uh, vor avea de suferit ca urmare a unei astfel de decizii. Și, ca să nu mai spun, că aceste acorduri care sunt deosebit de importante în, organ- în Organizația Mondială a Comerțului se referă la banane. Știți foarte bine că toate aceste acorduri ar fi extrem de uh, perturbate. Și voi încheia, domnule președinte. Consiliul a aprobat deja acest acord. Deci, în, având în vedere acel gentleman agreement pe care noi l-am încheiat cu Consiliul trebuie deci să fim mâine coerenți și să ratificăm acest acord. Atunci, recomandarea mea în calitate de președintele acestei comisii de conciliere este ca mâine, domnule președinte, acest Parlament să susțină și să adopte acest acord. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Și acum uh, îmi îndrept atenția către domnul raportor. Domnul, către domnii raportori. Domnul Görens are la dispoziție primul patru minute. Le reglement... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vorbim despre două aspecte aici în legătură cu uh, măsurile de însoțire pentru banane. Este vorba de cooperare și de dezvoltare. Și mai există și partea instituțională. În legătură cu cooperarea și dezvoltarea nu există probleme. La nivelul aspectelor instituționale, uh, ideile noastre diferă. Cum poate uh, să devină regulamentul de măsuri de însoțire pentru banane uh, cu dispozițiile tratatului de la Lisabona și, în special, articolul 290 tratatul. După tratatul de la Lisabona, Parlamentul European deține o putere egală cu Consiliul în ceea ce privește aprobarea priorităților strategice în programarea fondurilor europene, inclusiv cele pentru cooperare și dezvolt- cooperare pentru dezvoltare. Ca raportor, conform mandatului fixat de conferința președinților Parlamentului și în virtutea deciziilor luate la nivelul Comisiei de Dezvoltare, cât și la Delegația Parlamentului European pentru Conciliere, în cele opt triloguri cu Consiliul și Comisia am respectat ce, cele două linii roșii următoare. În primul rând, nu renunțăm la tratamentul de egalitate între Parlament și Consiliu în ceea ce privește fixarea priorităților pentru programarea financiară. În al doilea rând, în același, în același spirit, nu putem renunța la prerogativele de examinare democratică ale Parlamentului în cadrul acestui instrument și să creăm un uh, precedent negativ în viitor. După opt triloguri și în fața rigidității Consiliului, care nici măcar nu este prezent aici, rezultatul a dus la două uh, reacții divergente. În majoritatea sa, delegația sa a votat proiectul de compromis așa cum vă este Uh, prezentat. O minoritate însă nu a susținut compromisul negociat în, în cadrul concilierii. În calitatea mea de raportor, ca democrat care respectă majoritatea, mă văd obligat să vă transmit rezultatul negocierilor noastre. Interpretarea mea personală a deontologiei parlamentare îmi interzice să uh, rămân tăcut în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Aceeași deontologie uh, însă mă autorizează, mă autorizează să spun că, din punct de vedere personal, rezultatul mi se pare foarte nesatisfăcător. De ce? Pentru că în cazul în care compromisul va fi adoptat de către Parlament, se va crea un uh, precedent nedorit. În cadrul procesului de uh, susținere pentru banane, Parlamentul European nu are, are acum decât dreptul de informare în legătură cu alegerile strategice ale Comisiei, uh, în domeniul de afectare a resurselor de 190 de milioane de euro. Ca Parlamentul European obține informația și Consiliul singur decide asupra unei propuneri a Comisiei. Acesta nu este un pas înainte, este vorba de doi pași înapoi. Un prim pas înapoi raportat la Tratatul de la Lisabona și un al doilea pas uh, Uh, comparativ cu situația de dinainte de 1 decembrie 2009, la care a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Până în 2009, Parlamentul European avea în cadrul unei proceduri negative posibilitatea de a se confrunta cu Comisia uh, și a-i prezenta opinia Parlamentului. Această procedură avea un efect de suspendare. Astăzi nu se mai întâmplă același lucru. Consiliul a reușit să lipsească Parlamentul European, care este colegiuitor împreună cu Consiliul, a reușit să lipsească Parlamentul de dreptul său de examinare democratică, neacceptând decât o soluție în care Consiliul poate să uh, adopte alegerile strategice în ceea ce privește măsurile de însoțire pentru banane. Consiliul a reușit să uh, înscrie acest program în logica condiționată de articolul 291. Aici se înregistrează cei doi pași în, înapoi. Din acest motiv, nu aș putea să votez pentru acest raport. Însă, uh, este o decizie dificilă. Uh, însă mi-asum acest, uh, această poziție pentru că vreau să susțin puterile Parlamentului. Are cuvântul acum domnul Scholz, patru minute. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, când am preluat acest dosar, nu aveam idee că vor urma niște negocieri intense timp de 2 ani și jumătate. Atât în Uniunea Europeană, cât și um, cu țările partenere a fost foarte greu să negociem, mai ales în ceea ce, vine, în ceea ce privește faptul că a trebuit să ajungem la un acord pe conținut foarte repede, interpretând tratatul de la Lisabona prin prisma actelor delegate. Unele uh, state membre mari nu au dorit să confere Parlamentului o funcție mai mare de control. Consiliul și Parlamentul European au ajuns, uh, de, au ajuns repede la un acord în ceea ce privește instrumentele de cooperare cu țările industrializare. Până, am avut uh, aproximativ 300 de milioane uh, de euro pe care am dorit să îi acordăm uh, pentru cercetare, dezvoltare, Erasmus Mundus, stimularea acordurilor bilaterale și așa mai departe. IMM-urile ar trebui să fie ajutate aici. Totodată, din cauza tergiversărilor, până la finele acestui cadru financiar, cadru financiar multianual, uh, mai avem foarte mici marje de manevre și este trist că se întâmplă asta, fiindcă cu IT Plus și cu alte proiecte de uh, ajutorare am fi putut să vizăm proiecte care nu cad neapărat sub definiția proiectelor de, de dezvoltare. De exemplu, aici avem uh, sistem, uh, proiectele de ajutorare a sistemelor educaționale din Africa. Uh, cu acest regulament au rezultat noi perspective geografice și am numit clar care sunt provocările. Trebuie să stipulăm pentru cine sunt aceste mijloace financiare. Și la anexa 2 avem țările în curs de dezvoltare care sunt uh, uh, vizate și 5% din aceste cheltuieli trebuie alocate pe, dimo- pe uh, diplomație. Asta înseamnă că trebuie să, ca în societatea civilă, să se respecte drepturile omului, democrația și așa mai departe în țările în curs de dezvoltare. 20% din mijloace sunt pentru promovarea relațiilor directe între cetățenii Uniunii Europene și cetățenii țărilor partenere. Și, de asemenea, schimbul academic și mobilitatea studenților reprezintă lucruri foarte importante, dar asta presupune o interconectare a actorilor culturali și sociali. Cel puțin 50% din bani sunt pentru interconectarea activităților economice, având în centru și trebuind să fie în centru IMM-urile. Mijloacele financiare ar trebui să se Uh, axeze pe acele state membre care respectă prevederile OIM și care respectă mediul și reducerea emisiilor de dioxid de carbon. De asemenea, când vine vorba despre cooperarea în sectorul energetic, ne axăm în special pe cooperarea pe energiile regenerabile. Iar uh, uh, în, la final, aș dori să spun că acest instrument nu e de utilizat pentru a acorda subvenții ascunse, de exemplu, unor uh, uh, proiecte dubioase din America Latină sau din Columbia. Uh, e important să ținem cont de un principiu de bază în uh, Uniunea Europeană când acordăm uh, ajutor, să nu facem niciun fel de concesie. Trebuie să fim coerenți din punct de vedere politic, mai ales uh, dat fiind că trebuie să fim foarte atenți la concordanța ce trebuie să existe între toate politicile noastre și să contracarăm problemele ce apar pe alte continente, de exemplu să contracarăm foametea. Vrem să verificăm planificarea uh, strategică a SAE pentru a vedea cum se alinează aceasta spiritului um, lucrărilor noastre. Am vrut tocmai de aceea ca uh, actele delegate să fie stipulate aici, pentru ca rolul nostru în calitate de legiuitor să fie respectat cu dreptul de veto. Avem uh, oameni care profită de pe urma acestor uh, programe. Uh, nu am insistat uh, la Consiliul pentru a, se ajunge la un bloca- pentru a nu se ajunge la un blocaj. Uh, cu ceilalți raportori am discutat uh, despre acest subiect și am uh, convenit că vom lupta pentru acest drept democratic. Thank you very much. I now turn to Mrs. Gall. Mulțumesc și acum uh, doamna Gall are cuvântul 4 minute. Mulțumesc. Domnule comisar, dragi colegi, colegii mei au spus deja că am fost cu toții surprinși de faptul că în timpul negocierilor am uh, ajuns la, într-un blocaj. Pentru că, iată, nu s-a dorit ca Parlamentul European să-și exercite funcția de control democratic. Cu toții am fost surprinși de faptul că Negocierile au trenat atât. Nu ne-am așteptat niciunul la așa ceva, niciunul din raportori nu a crezut că se va ajunge aici. Mă bucură faptul că acum avem ultima dezbatere pe acest dosar și că putem încheia subiectul. În ceea ce privește raportul IEDDO, Uh, am conlucrat pe acest dosar și vreau să vă spun că acest raport, acest instrument este pentru apărarea drepturilor omului și statului de drept. Luptăm împotriva torturii, împotriva pedepsei capitale, împotriva tratamentului inegal aplicat oamenilor. Uh, sprijinim ONG-urile care își exercită activitatea în uh, terțe state pentru a uh, implementa aceste libertăți mai sus numite. Primăvara arabă ne-a arătat cât de important este ca Parlamentul să aibă un cuvânt de spus în acest domeniu. Realita- realitățile ne-au arătat că e necesar să intervenim uh, Uh, și să vedem cum sunt utilizate aceste instrumente financiare. Încă din prima lectură am ajuns la un acord în ceea ce privește chestiunile de conținut. Cu toții am spus că ONG-urile de la fața locului trebuie să fie sprijinite. La următoarele două lecturi am discutat despre prerogativul de control ce revine Parlamentului. De fapt, um, cu toții am trăit un moment simbolic, fiindcă după 1 decembrie 2009, Parlamentul European a primit un rol sporit. Și de data aceasta îl vedeam implementat. Mă bucur că am ajuns la un acord. Doresc să mulțumesc domnului Vidal Quadras și tuturor celor care uh, în ultimele luni au participat în această luptă. Știm cu toții că drumul a fost lung și anevoios și știm cu toții că atunci când avem un compromis, uh, fiecare grup politic trebuie să se îndrepte către celălalt. Mă bucură faptul că am reușit să facem un pas înainte. E un succes faptul că Parlamentul și Consiliul pe viitor, când vine vorba de planificarea strategică și uh, de elaborare a unor strategii vor putea să decidă împreună ce se va face. Mă bucură faptul că acordul care s-a creat acum va spori poziția de negociator al, a Parlamentului pe viitor. E important să ținem cont de acest lucru, mai ales când discutăm despre respectarea democrației, a drepturilor omului în țările din lumea a treia. Nu e vorba doar despre uh, încrederea între instituții în uh, Europa când votăm pe un asemenea dosar. E vorba și despre uh, imaginea pe care o proiectăm față de terțele țări, față de țările lumea treia, mă scuzați. Și tocmai de aceea v-aș ruga ca mâine să votați pentru aceste instrumente de finanțare. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Acum îi dau cuvântul doamnei Lochbiller 4 minute. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor la acest instrument, aș vrea întâi să mă refer la conținut. Schimbările aduse la instrumentul actual aduc posibilitatea de a acoperi în mod excepțional costurile care au, legate de taxele plătite de ONG-uri la implementarea proiectelor e necesar pentru a spori flexibilitatea instrumentului și pentru că din ce în ce mai multe guverne nu mai acordă derogări uh, organizațiilor societății civile de la impozite. Crește astfel presiunea asupra lor și se limitează marja de manevră. În domeniul democrației și drepturilor omului e o tendință îngrijorătoare, reală și a fost foarte bine că am putut face această modificare am încredere în faptul că la conciliere s-au, adus, s-au ajuns la rezultate pozitive în ceea ce privește promovarea pe viitor a drepturilor omului și democrației între 2014 și 2020. Și știu că vom primi o propunere din partea Comisiei cât de curând. Ca rezultat al negocierilor noastre, în comunicarea sa privind bugetul lui pentru 2020, Comisia spune următorul lucru. Citez viitorul temei juridic pentru diferitele instrumente vor propune utilizarea extensivă a actelor delegate pentru a permite mai multă flexibilitate în gestionarea politicilor în timpul perioadei financiare, respectând prerogativele celor două brațe uh, bugetare legislative. O declarație comună a Parlamentului și Comisiei a fost stabilită Utilizarea actelor delegate se va face în domeniul relațiilor externe, în viitorul instrumentelor financiare. Astfel, poziția la negocierea Parlamentului va crește cu privire la instrumentul de, pentru promovarea democrației și drepturile omului. Împreună vom putea analiza obiectivele strategice uh, Vom vedea care sunt alocările financiare și la ce rezultate ne așteptăm. Parlamentul va avea mult mai mult de spus în legătură cu banii alocați pentru atingerea obiectivului de democrație și de drepturi ale omului. În trecut, Parlamentul se plângea că activitățile de democrație nu erau suficient de sprijinite, inclusiv uh, susținerea parlamentelor. Acum, prin actele delegate, vom putea negocia cu Consiliul și vom avea un nivel maxim de flexibilitate pentru a modifica prioritățile. Actele delegate ne vor permite să avem un cuvânt de spus nu doar la înființarea instrumentului când se scrie regulamentul ca acum, ci și în ceea ce vește documentări din strategia multianuală și la intervale regulate din durata de viață a instrumentului. Și e drept că n-am obținut tot ce vroiam la această rundă de negocieri, însă suntem hotărâți să obținem ce n-am obținut la următoarea rundă, care va începe în ianuarie. Vă mulțumesc! Acum ultimul din raportor, domnul Mitchell. Patru minute. Uh, Mr. President, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Procesul de consiliere a dus la câteva câștiguri pentru Parlament. Înainte existaseră semne de întrebare în legătură cu puterile Parlamentului, în legătură cu uh, programele de implementare ale uh, ajutorului internațional. Este un lucru bun. Uh, sunt uh, de acord că uh, negocierile au fost foarte dificile, în special că Consiliul nu a fost activ și nu a făcut nicio singură contrapropunere. Așadar, Parlamentul a fost obligat să facă concesii în detrimentul statelor beneficiare inclusiv domnul raportor, domnul Görens, consideră că rezultatul la care s-a ajuns nu este acceptabil din punct de vedere juridic sau uh, politic. Subliniez că membrii PPE din Comisia DEVE au ținut foarte mult la secțiunea 2 din proiectul de uh, regulament și în special ultima teză care spune că subliniază uh, că acest rezultat nu stabilește un precedent pentru negocierile ulterioare în legătură cu instrumentele de finanțare post-2013 și sper ca Parlamentul să ceară respectarea acestor condi- acestei condiții în negocierile viitoare. Dacă clauza nu este respectată, Parlamentul va pierde puterile de control în legătură cu strategii extrem de importante. tratatul de, de la Lisabona trebuie să fie respectat și de aceea uh, susțin preocupările domnului Görens. Spun acest lucru în prezența dumneavoastră, este a venit vremea ca președintele Parlamentului să ceară o revizuire independentă a rolului pe care trebuie să-l joace Comisia ca un intermediar onest în uh, procesul de negociere. Nu ar trebui să permită ca principiile uh, din tratate să fie călcate în picioare. Este datoria comisia, Comisiei și mă îndoiesc că s-a achitat de aceasta în cazul nostru. În ceea ce privește pro- programele de dezvoltare, înainte de acestea, 36 de milioane de copii uh, mureau. Însă, până în 2050, populația uh, omenii, populația lumii va crește cu 2 uh, miliarde de persoane. Noi trebuie să uh, rezolvăm această problemă din motive altruiste. Dacă nu, copiii și nepoții noștri uh, vor rămâne cu o moștenire groaznică. europarlamentarii și parlamentarii naționali trebuie să își dea seama de importanța acestor măsuri Uh, și că trebuie să avem o politică coerentă în ceea ce privește ajutoarele. Însă această eficiență, această coerență poate să se întâmple doar dacă există transparență și responsabilitate. Nu este vorba de o uh, asociație a rezidenților, este Parlamentul uh, Euro- European. Avem dreptul să fim respectați de către Comisie mi-a luat doi ani și jumătate să negociez acest instrument, un alt instrument, pentru că uh, abordarea Comisiei a fost similară. Și dacă uh, Comisia nu se întoarce la spiritul și la principiile din tratate, atunci Parlamentul European, președintele Parlamentului European trebuie să se asigure că Eh, interesele instituțiilor, instituțiilor, instituțiile, instituției noastre sunt respectate și că eh, instituția, instituția noastră este apărată de orice ingerință. Bineînțeles că vrem să ne asigurăm că comisia eh, va fi imparțială. Au fost adresate mai multe întrebări. Domnule comisar File, aveți cuvântul. Dear President and honorable members. Domnule președinte, stimați eurodeputați, dezbaterea de astăzi despre uh, instrumentele de finanțare, despre acțiunea externă UE, uh, e o dezbatere care rezultă în urma unui proces anevoios, soldat cu multe amendamente. Comisia a făcut prima propunere în anul 2009, a făcut propunerea de a ajuta țările în curs de dezvoltare cu instrumente uh, de genul IT+. Astfel vom putea să cooperăm cu aceste țări, cu țările care nu se califică neapărat pentru asistența oficială pentru dezvoltare. De asemenea, Comisia a propus măsuri pentru a acționa pe lângă măsurile de la Geneva și aici avem măsuri pentru țările producătoare de banane. Avem acele măsuri BAM, măsurile de însoțire pentru sectorul bananier. Iar mâine, după 2 ani de negociere, Parlamentul va vota acest pachet de amendamente la instrumentul de mm, cooperare pentru dezvoltare. Avem instrumentul pentru uh, drepturile omului și instrumentul IT+. Consiliul deja a fost de acord cu compromisul uh, la care s-a ajuns în timpul concilierii. Negocierile au abordat subiecte complexe, inclusiv modul în care funcționează Uniunea Europeană post-Lisabona. Uh, în ciuda divergențelor de opinie dintre Parlament și Consiliu, Comisia consideră că instituțiile au reușit totuși să ajungă la un compromis echilibrat. Comisia, în special colegii mei Catherine Ashton și Andres Pibalks, doresc să își exprime recunoașterea față de eforturile întreprinse de ambele părți pentru a se ajunge la acest rezultat. Mulțumim domnului vicepreședinte Vidal Quadras, mulțumim uh, membrilor echipei sale. Uh, mulțumim uh, președințiilor uh, Consiliului care au culminat cu președinția poloneză. Am ajuns, iată, la acest rezultat. Stimați deputați, un eșec al acestui pachet nu e o opțiune. Dacă nu am fi avut acest compromis, atunci lucrurile s-ar fi surat cu un eșec un uh, eșec uh, mm, și o lipsă a credibilității noastre în fața cetățenilor. Trebuie să cooperăm în niște domenii cheie cu partenerii noștri strategici. Tocmai de aceea, Comisia salută acordul care vizează perioada de acum până în 2014. Acest compromis permite Comisiei să înceapă imediat să implementeze bugetul pentru inițiativele IT Plus și pentru măsurile de însoțire pentru sectorul bananier. Comisia e recunoscătoare pentru ceea ce s-a realizat uh, în bugetul rectificativ 6 uh, per 2011. Uh, Avem 4 milioane de euro în plus pentru măsurile de însoțire pentru sectorul de banane și asta înseamnă că putem să începem să implementăm uh, aceste programe cât mai repede cu putință. Acțiunile care vor fi uh, finanțate astfel vor îmbunătăți uh, proiecția intereselor Uniunii Europene la nivel extern. Avem uh, acordul de la Geneva și, în sfârșit, uh, mulțumit acestor măsuri, vom putea să punem capăt disputelor de la OMC. Se ține cont de solicitările Parlamentului pentru a avea mai multă claritate în ceea ce privește alocările de ajutor financiar. Totodată, propunerea aceasta respectă și poziția Consiliului în ceea ce privește faptul că legislația nu ar trebui să includă alocări uh, specifice de mijloace financiare pentru anumite țări și pentru anumite regiuni. Și acum să revenim la măsurile de însoțire pentru sectorul uh, bananelor. Compromisul include informații adiționale cu privire la cele trei criterii care trebuie întrunite la comisie când se determină modul în care se alocă bani pe, fie, pe fiecare stat, pentru fiecare stat individual. Se face trimitere și la modul în care aceste criterii vor fi aplicate. De asemenea, există o notă explicativă în ceea ce privește obligațiile comisiei de a Uh, de a emite o decizie de implementare a ajutorului acordat terțelor state. Astfel, Parlamentul și Consiliul vor avea oportunitatea de a-și exprima vederea în ceea ce privește uh, de a-și exprima opinia, mă scuzați, în ceea ce privește modul în care au fost alocați banii. Măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor sunt uh, foarte importante pentru statele ACP. Reducerile tarifare deja își fac uh, resimțite efectele, iar aceste țări au solicitat sprijinul nostru. Aș dori ca la final să reamintesc aceste instituții că fondurile promise statelor ACP, statelor producătoare de banane la Geneva, trebuie să fie uh, alocate și nu pot fi uh, extrase din uh, fondul de dezvoltare european. Uh, de asemenea, având în vedere că ne aflăm la uh, finele protocolului uh, financiar european, protocolul numărul 10, nu mai avem nicio marjă de manevră în cadrul acestui instrument. Doresc să mă refer acum uh, și la inițiativele IT+. Aici avem procentaje minime pentru cele trei sectoare cheie, diplomație publică, parteneriate economice și legături people-to-people. Uh, Avem și un plafon maxim pentru costurile administrative. Acesta a fost inclus în versiunea, text, în versiunea ultima a textului. Cele 4% împreună ajung la la 100%. Astfel, avem flexibilitatea necesară de a ține cont de nevoile de la fața locului. Totodată, permitem mm, celor două brațe ale legiferării să își exprime opinia în ceea ce privește implementarea IT+. În concluzie, vreau să spun că Comisia așteaptă acum aprobarea acestui eh, pachet în Parlament. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule comisar. Acum încep intervențiile din partea grupurilor politice. Începem cu domnul Ponga. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mâine ne vom pronunța pentru cea de treia oară în legătură cu instrumentul, pentru, instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare, care previd, prevede măsuri de însoțire pentru țările exportatoare de banane. Acest program de ajutor are un buget de 190 de milioane și este adresat a 10 țări ACP până în 2013. Este crucial pentru partenerii africani și din zona Caraibilor deoarece sectorul bananelor are o pondere economică și socială majoră în aceste țări. Chiar dacă majoritatea Parlamentului chiar dacă acest instrument nu a fost, nu a întrunit majoritatea, avem totuși niște obiective clare pentru alocarea de resurse, iar Comisia a făcut o declarație în care prezintă metodologia folosită. Mai mult, avem o declarație a Consiliului în legătură cu următorul cadru financiar plurianual. Se spune că se va, se, se va ține cont de actele delegate în instrumentele de după 2013. În rezoluția sa, Parlamentul precizează că nu e vorba de un precedent și asta e foarte important. Tocmai am fost la Togo, unde a avut loc cea de-a 22-a sesiune ACPUE și vă pot spune că prietenii noștri din țările ACP contează pe noi, dată fiind urgența situației. Fondurile ar fi trebuit să fie deblocate acum 2 ani. Știm care sunt consecințele grave pentru țările BAM, ACP dacă sunt uh, respinse măsurile BAM de însoțirea bananelor. Agricultorii nu ne pot aștepta. Contez pe urmare pe dumneavoastră pentru a sprijini acest text. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Howitt. Un minut. Thank you, President. Can I... Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a spune că vorbim despre aspectele juridice, însă nu trebuie să uităm că dezbatem despre 10% din bugetul comunitar angajat pentru restul lumii. Uh, mă interesează democrația și uh, drepturile omului. Acești bani sunt bani care uh, sunt trimiși către victimele din lume, deseori împotriva dorinței guvernelor din țările respective. În ceea ce privește cele spuse de comisie, aș spune două lucruri. Îi susțin pe colegii Galer și Lochbiller că în acordul interinstituțional deciziile post-2014, inclusiv alocările financiare, trebuie să uh, Parlamentul European trebuie să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește uh, perspectiva 2014. Avem un dialog strategic între Parlament și uh, Comisie în ceea ce privește drepturile omului. Dacă anumite persoane ajung uh, Uh, dacă numele anumitor persoane sunt date, la, date publicității, viața lor ar putea fi periclitată, însă noi am reușit să găsim o metodă pentru a îi proteja. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Grez, un minut și jumătate. Dragi colegi, dacă îmi permiteți această formulă, actele delegate nu sunt prea sexy, prea trăgătoare, însă sunt fundamentale. Salut, totuși, munca domnului Gărens pentru a apăra competențele conferite de Tratatul de la Lisabona Parlamentului, această instanță democratică. Verzii, bineînțeles, sunt pentru acordarea de măsuri de însoțire în sectorul bananelor, chiar dacă trebuie să reamintim că acea compensație nu va soluționa problema micilor producători confruntați din America Latină care uh, activează pe o piață internațională dacă nu avem niște măsuri uh, juste la OMC. În schimb, grupul nostru se opune cu tărie ideii de a renunța la dreptul acordat de tratatul, la drepturile acordate de tratatul de la Lisabona. Parlamentul are drept de control în ceea ce privește cele 190 de milioane, deci nu poate să renunțe la acest drept. Dragi colegi, vă rog să respingeți compromisul uh, privind uh, măsurile de însoțire a bananelor și ITI. Uh, Asta ar însemna că noi îns, înșine ne-am uh, sabotat practic și supina propria putere. Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul uh, domnului Meir, un minut. Mulțumesc! Trebuie să recunosc domnul Vidal Coadra s-a încercat să se miște prin uh, structura labirintică a Uniunii Europene pentru a uh, evita excluderea Parlamentului de la codecizie. Grupul meu parlamentar e foarte critic în ceea ce vrește două instrumente, cel de stabilitate și cel de promovare a democrației și drepturilor omului. Pentru noi, democrația și drepturile omului sunt universale nu drept al omului nu are întâietate asupra altora. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu primăvara arabă. E clar că avem o experiență uh, clară. E un uh, instrument ideologic de ingerență cu care nu avem cum să fim de acord. Cred că ar trebui să apărăm uh, drepturile omului, în totalitatea lor și nu parțial. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Lizek. Un minut. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowny panie komisarz. Mulțumesc domnule președinte, domnule comisar, simați colegi. Vreau să spun câteva cuvinte în legătură cu actul juridic referitor la instrumentul IEDDO, care susține democrația, drepturile omului, pluralismul politic, reprezentarea democratică peste tot în lume. Acest instrument ne permite să intervenim în situații extrem de dificile. Trăim în secolul 21, însă vedem că persistă tortura, persecuțiile, exploatarea sexuală a copiilor și așa mai departe. Și așa mai departe bineînțeles că nu vom reuși să uh, remediem lucrurile în totalitate prin instrumentul IEDDO, însă uh, vom putea să avem o uh, să dăm o mână de ajutor celor care luptă. Nimeni nu este perfect. Noi astăzi ne confruntăm cu alternativa de a accepta sau nu acest instrument. Poate uh, în viitor vom putea consolida poziția Parlamentului. Vă mulțumesc, domnule Lisek. Urmează doamna Gomez. Mr. Chairman, I'm happy to uh, acknowledge... Domnule președinte, constat cu bucurie că în ceea ce privește instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, avem uh, deja o procedură implementată între noi și comisie care permite exercitarea controlului. Trebuie să creăm proceduri flexibile și publice. Uh, trebuie ca delegația UE să poată să lucreze mai bine la fața locului cu societatea civilă, ONG-urile, mass media și așa mai departe. Parlamentul acesta trebuie să poată să participe la implementarea proiectelor și să garanteze protecția persoanelor care trebuie să fie servite de acest instrument. Trebuie să găsim căi mai eficiente de a ajuta canalele media să scape de cenzură, mai ales cenzura pe internet. Și acum să trec la procedura de negociere în ceea ce privește actele delegate, mai ales cu privire la instrumentele ICD și însoțirea bananelor. Uh, îmi pare foarte rău că Consiliul apelează la șantaj la Comisie, astfel încât să facă tot posibilul pentru ca Parlamentul să nu beneficieze de mm, prerogative conferite prin articolul 290 al tratatului. Nu putem să renunțăm la aceste Mm, roluri, pentru că trebuie să putem controla democratic uh, un, un instrument uh, ICD care are un impact uh, amplu, pretutindeni în lume. Nu uh, suntem de acord cu aceste tactici uh, la care se face apel la Consiliu, mai ales cu privire la măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor. Noi nu vom accepta așa ceva. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Gomez. Are cuvântul doamna Kolarska-Bobinska acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, regret foarte mult faptul că Parlamentul nu a putut să-și apere pe deplin poziția la negocierile cu Consiliul și Comisia. Și sprijin ideea ca pe viitor Parlamentul să aibă un cuvânt uh, mai clar de spus în legătură cu finanțarea la acest instrument și cum este ea folosită. Noi suntem reprezentanții aleși și noi trebuie să hotărâm, nu niște funcționari uh, sau niște tehnocrați. În ciuda acestui fapt, uh, voi vota totuși pentru instrumentul pentru promovarea democrației și a drepturilor omului, deoarece acest program este foarte important și nu ne putem permite și alte întârzieri. Va trebui să lucrăm pentru a avea mai multă democrație în Rusia, în Iran, Ucraina. Domnule președinte, acum trebuie să ne uh, extindem acțiunile din domeniu. Pe lângă instrumentul pentru democrație, ar trebui să creăm un fond european pentru democrație. Ideea originală a instrumentului pentru democrație era ideea unui fond. Acum a venit momentul să uh, punem în aplicare această idee, să combinăm astfel la ambele instrumente. Dacă am face asta, rolul nostru în ceea ce privește democratizarea lumii va avea mult de câștigat și va fi mai puternic. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă colarska bobinska Acum domnul Tirulian, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Coordonatorul nostru nu poate să fie prezent în această seară din motive personale, însă știu că împărtășește analiza mea acordată dosarului. Negocierea a fost una lungă și dificilă, și dacă uh, rezultatul în ceea ce privește instrumentul pentru drepturile omului este satisfăcător, nu același lucru se poate spune despre instrumentul pentru însoțirea sectorului bananier. Parlamentul trebuia să aibă același rol ca și Consiliul în toate deciziile de programare în legătură cu strategia și programarea financiară pentru că acestea sunt puterile Parlamentului în spiritul tratatului de la Lisabona. Alegerea priorităților de programare este una politică și Parlamentul trebuie să aibă un cuvânt de spus. Prin refuzul categoric ca uh, Parlamentul să aibă un cuvânt de spus, Consiliul din nou face dovadă de faptul că ideologia sa este una într-adevăr regretabilă. Trebuie să, uh, ca instituțiile noastre să aibă competențe comune. Prin instrument, dacă respingem acest raport, doar așa putem uh, arăta Consiliului că Parlamentul vrea să mai, aibă mai multă transparență. Dacă pierdem această bătălie, trebuie, va trebui să așteptăm un nou tratat Uh, după cel de la Lisabona. Mulțumesc domnului Tirolian. Trecem la procedura Catch the Eye și are cuvântul domnul Protasievici. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jako przewod... Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de președinte al delegației parlamentare cu Belarusul, știu cât de important este instrumentul uh, pentru promovarea democrației și drepturilor omului, mai ales în țările cu regim totalitar. Vă pot da un exemplu foarte trist. Exemplul lui Adam Bielitski din, din Belarus, care a fost condamnat uh, la muncă silnică într-un lagăr doar pentru că încerca să lupte pentru democrația în țara sa. Asta ne arată cât de importante sunt uh, aceste instrumente, deoarece acești oameni trebuie ocrotiți de regimul totalitar. Mă bucur că am ajuns la un compromis. Mă bucur să văd că rezultatele sunt puțin mai flexibile decât înainte și sper ca pe viitor să putem sprijini și mai bine organizațiile care luptă pentru democrație și drepturile omului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Potasievici. Domnul Pașca acum. Ďakujem. Uh, od apríla roku 2009, keď komisia prijala návrh nariadenia... Mulțumesc. În aprilie 2009, comisia a făcut un proiect de regulament pentru modificarea regulamentului 19 40, 34 cu privire la cooperarea cu țările industrializate, cu regiuni industrializate, precum și cu uh, alte regiuni. Pe atunci, opinia Parlamentului era foarte diferită față de cea a Consiliului în ceea ce privește acest subiect de aceea era necesar să inițiem negocieri pentru a ajunge la un compromis. Între martie și octombrie s-au purtat trei trialoguri și în cele din urmă am reușit să ne apropiem punctele de vedere, astfel încât acum, iată că

Mulțumim. Acum urmează domnul Sikierski. Finansowe są sposobem realizacji. Mulțumesc. Aceste instrumente ne permit să atingem niște obiective foarte clare în domeniul acțiunilor externe. Aici uh, intră și politica noastră de dezvoltare, iar instrumentele trebuie să fie extrem de bine șlefuite și rafinate și bine alese. Cum să repartizăm prioritățile? Cât dăm pentru democrație? Cât dăm pentru educație? Trebuie să sprijinim uh, uh, spiritul de antreprenoriat, democrația, ONG-urile, trebuie și ele sprijinite sau nu? Parlamentul European e o instituție aleasă de societate, deci avem un drept deosebit de a ne, pro, de a ne exprima în legătură cu drepturile omului și libertate. Construcția societății civile e foarte importantă și, de asemenea, îndeplinirea criteriilor de mediu. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, am încheiat procedura Catch the Eye și acum dau din nou cuvântul domnului comisar Fiule. Uh, Mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere a fost foarte interesantă și a pus bazele unei înțelegeri comprehensive comprensive și unei interacțiuni mai ample pe viitor. Sper ca în viitorul cadru financiar multianual aceste lucruri să fie clar ilustrate. Comisia va veni cu o propunere pentru noile instrumente în, viitoarele, în săptămânile viitoare. Sunt de acord cu cei care au spus că trebuie să îi protejăm pe cei care apără drepturile omului. Comisia într-adevăr, consider că e problematic uh, ca unele guverne să submineze uh, activitatea ONG-urilor, impunând diverse taxe. Trebuie să contracarăm acest uh, fenomen. Stimați eurodeputați, doresc să vă atrag atenția asupra faptului că Comisia e sensibil uh, la solicitările Parlamentului European și deja ne-am asumat angajamentul de a respecta pe deplin prevederile tratatului de la Lisabona. Avem și o comunicare, bugetul uh, pentru Europa 2020 și ne-am asumat angajamentul să utilizăm extensiv actele delegate. Stimată doamnă Lochbiller, dumneavoastră ați uh, făcut trimitere tocmai la uh, această uh, Um, comunicare, așa că nu o să intru prea mult în detalii. Avem uh, de față un compromis și acesta e foarte echilibrat, uh, pentru că s-a ajuns la un numitor comun între Parlament și Consiliu. Sigur că există lucruri care nu convin ambelor părți. Aș fi vrut uh, să privim mai departe, aș fi vrut să privim dincolo de relațiile interinstituționale în acest acord. Uh, după cum s-a spus deja în această dezbatere, dacă pachetul va eșua, va fi foarte, foarte grav, fiindcă nu avem un plan B. Dacă Parlamentul nu votează favorabil acest pachet legislativ mâine, atunci Comisia nu avea absolut nicio bază de lucru pentru implementarea bugetului pentru IT Plus și pentru măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor. Fără IT Plus nu vom putea să ne promovăm interesele pe plan extern. Iar în ceea ce privește măsurile de însoțire, Comisia vrea să spună foarte clar că nu există fonduri care să poată fi extrase de altundeva, spre exemplu din Fondul European pentru Dezvoltare. Dacă nu adoptăm măsurile BAM pentru soțirea bananelor, atunci Comisia nu va mai fi privită ca un partener uh, comercial de încredere și va fi uh, foarte grav, mai ales pentru partenerii noștri din statele ACP. Nu asta așteaptă cetățenii de la Uniunea Europeană. Insist asupra faptului că acest compromis e totuși un rezultat bun pentru Uniunea Europeană ca actor unic pe plan extern. E un uh, rezultat bun atât prin prisma cooperării cu partenerii strategici, cât și prin prisma cooperării specifice cu țările ACP producătoare de banane. Mulțumesc! Președintele, mulțumim domnului comisar Füle. Acum dăm cuvântul din nou raportorilor. Primul care intervine este domnul Görens, 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai l-am auzit pe domnul Füle vorbind despre o bună acțiune de cooperare în această ședință. Îl citez. Da, vrem să cooperăm cu cei care sunt aici, însă uitați-vă cine a venit de la Consiliu. Nimeni. Nimeni n-a venit aici. Și n-am auzit niciun argument de la Consiliu, nici acum, nici la celelalte uh, sesiuni. Și dacă ar fi fost prezenți aici din partea Consiliului, poate că am fi putut ajunge la o înțelegere în privințele care ne dezbinau. Și la Comisia DV a Parlamentului European de multe ori am vorbit despre asta. Am fi putut vorbi despre o viziune comună în ceea ce vrește cooperarea pentru dezvoltare, Comisia și statele membre. De altfel, tratatul de Lisabona ne cere așa ceva. Asta înseamnă că responsabilitățile trebuie împărtășite. Și vorbesc despre responsabilități. Însă care este situația în ziua de astăzi? Statele membre cheltuiesc în jur de 80% din fonduri pentru cooperarea pentru dezvoltare din propria răspundere și e drept ca statele membre să aibă ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește bugetul lor național. Parlamentul Național are nimic de spus în această privință. De altfel, statele membre au uh, încredințat o sumă importantă Comisiei, sumă executată de Comisie prin mandatul conferit de statele membre. Ăsta e Fondul European pentru Dezvoltare. Și atât timp când nu vom avea o bugetizare de facto, Parlamentul European va rămâne pe din afară și nu are nimic de spus. Deci, practic, suntem la 90%. Și atunci mai rămâne o parte infimă încredițată Comisiei, asupra căreia Parlamentul poate invoca articolul 290 care ne pune pe picior de egalitate cu Consiliul. Și iată că și la acest 10% Consiliul vrea să ne țină la o parte. Deci eu vreau să ne jucăm și noi rolul pentru dezvoltarea unei adevărate politici uh, pentru cooperare și Consiliul ar trebui să se implice, să se vede că n-a înțeles mesajul. Și dacă vor ca noi să rămânem pe din afară și de altfel ăsta e și mandatul fixat de Consiliu în timpul președinției maghiare. Deci, pe de o parte, se lasează un antem pentru a avea politici coordonate, pe de altă parte, suntem privați uh, de mijloacele necesare pentru a respecta această prevedere. Nu ni se dă nici măcar mijloacele care ne-ar acorda puțin respect față de partenerii instituționali. Însă Parlamentul nu a rămas cu brațele uh, în sân. Am cerut Consiliului la SRAE și le cer mărturia tuturor celor care au fost aici. Să-mi spună cineva că nu e adevărat ceea ce am spus eu. Deci noi nu am precupețit niciun efort pentru a putea coexista cu noua reprezentantă, cu doamna Ashton, în domeniul politicii externe. Domnule președinte, ecourile eforturilor noastre, eforturile Parlamentului și mai ales ale Comisiei pentru Dezvoltare, aceste ecouri ar, ar fi trebuit să fie mult mai mult mai clar, mult mai clare. Mă refer la Consiliu. Vă mulțumesc acum domnul Șorț, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sunt de acord cu criticile exprimate de domnul Görens uh, față de Consiliul. Ia, iată, Consiliul e absent. La final, profit de ocazie pentru a spune că s-a vorbit mult despre compromis și despre rezultatul la care s-a ajuns. Dar eu cred că mai avem încă o sarcină de îndeplinit, mai ales pe instrumentul pe care l-am tratat eu. Comisia trebuie să vină cu un document strategic complet uh, refăcut în ceea ce privește IT+. Acest uh, document trebuie să redefinească instrumentul. Nu putem să lucrăm cu un document de referință care este deja perimat. Și iată că acum uh, se discută despre parteneriat și despre reciprocitate. E bine că se discută despre asta, mai ales în ceea ce privește faptul că e nevoie să existe coerență um, din, între aceste instrumente și instrumentele de um, politică de coeziune, de politică de protecție a mediului și așa mai departe. În continuare subliniem faptul că obiectivul ultim este acela de a ne ajuta parteneri din punct de vedere economic, mai ales când vine vorba de uh, ridicarea obstacolelor de penetrare a pieței europene în anumite sectoare. Uh, noi nu am gândit uh, banii contribuabilor uh, pentru a fi utilizați în acest uh, sens și tocmai de aceea acest instrument de finanțare trebuie să fie foarte clar definit. Uh, vrem să implementăm pe mai departe aceste programe, noi nu vrem să redactăm singur documentele strategice. Comisia are această sarcină, trebuie să-și o asume în continuare, dar uh, solicităm un drept de veto care să fie utilizat în cazul în care doleanțele noastre nu sunt respectate. Așa că prevederea pentru noile uh, generații de instrumente trebuie să fie utilizarea eficientă a acestora și utilizarea lor cu bun simț. Mulțumesc, spune președintele, și acum are cuvântul două minute doamna Gal. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor pentru contribuția din această seară. Mulțumesc și pentru problemele care, mod, pentru modul în care au fost ilustrate anumite probleme. Îi înțeleg prea bine pe colegii care au rezerve în continuare. Și înțeleg că am putea crea un precedent aici, un fals precedent, de fapt. Avem nevoie de instrumente de finanțare coerente, mai ales în ceea ce privește uh, IEDDO. Cetățenii europeni trebuie să vadă că aceste instrumente servesc unui scop nobil și de aceea trebuie să formulăm o strategie uh, împreună cu a, acești cetățeni ai noștri. E în interesul tuturor că avem nevoie, uh, e în interesul tuturor să avem, mă scuzați, o planificare financiară cu care cetățenii noștri să fie de acord, pentru că e greu de înțeles uh, ce se întâmplă la ora actuală și e greu de înțeles de ce Comisia și Consiliul sunt împotriva uh, a ceea ce își dorește Parlamentul. Totuși, vedem că a fost formulat un compromis și totuși s-au făcut pași înainte în ceea ce privește aceste instrumente financiare. E bine, trebuie să profităm de această ocazie și așteptăm acum ca aceste decizii să fie într-adevăr transpuse în fapte în următoarea perioadă de planificare financiară. Sarcina noastră este dublă, răspunderea este dublă, fiindcă avem o dispută veche de 2 ani și nu ne mai uh, permitem o altă întârziere. Mulțumim foarte mult, doamnă Gal. Și acum două minute, doamna Lohbilă. Thank you, Mr. Chairperson. Mulțumesc, domnule președinte. Revin la instrumentul pentru democrație și drepturile omului. Cred că intervențiile din dezbaterea aceasta ne arată că instrumentul este unul în care Parlamentul întotdeauna și-a, put, și-a pus încrederea. Da, vedem și din discuția în legătură cu Fondul European pentru Democrație că acest instrument trebuie să fie mai flexibil, mai uh, util pentru cazurile urgente de protejare a societății civile în cazul mișcărilor sociale. Însă, repet de asemenea faptului, faptul că uh, principiul implicării Parlamentului European în uh, acest instrument pentru democrație și drepturile omului a fost acceptat de către toate părțile, uh, instituțiile europene, statele membre și societatea civilă. Și de aceea invit colegii să se pregătească pentru următoarea bătălie. Data trecută a trebuit să ne luptăm pentru existența acestui instrument și acum va trebui să ne luptăm pentru îmbunătățirea sa. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Lochbiller. Are cuvântul acum domnul, domnul Mitchell, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc și eu colegului Vidal Quadras pentru eforturile făcute în procesul de conciliere. Deși persistă anumite îngrijorări, îmi dau seama că domnul Vidal Quadras a făcut tot posibilul pentru a ajunge la un acord și pentru ca totul să se încheie cât mai bine date fiind circumstanțele. Știm, cu intrarea în vigoare a tratatului la Lisabona, țară pe care, ă, tratat pe care țara mea nu l-a vrut în primul referendum, deci nouă ne era clar că existau puteri de codecizie între Parlament și Consiliu, în mai multe domeniu, domenii, inclusiv în acest domeniu al cooperării pentru dezvoltare și nu accept ce s-a întâmplat acolo unde este implicat Consiliul, ar trebui să fie implicat și Parlamentul în procesul legislativ. În microgestiune nu se implică Parlamentul, nu are nici abilitățile, nici timpul să o facă, însă în procesul legislativ post-Lisabona e de răspunderea noastră, e de datoria noastră să intervenim și asta o spune și tratatul. Ca să spun n-are rost uh, să ni se tot spună, să tot fim du- duși cu zăhărelul. Noi știm ce trebuie făcut la buget. Noi știm că trebuie respectate competențele reciproce și ceea ce a făcut Consiliul lasă mult de dorit. Și asta îmi dă o anumită amărăciune și să nu uitați că va trebui să discutați din nou cu Parlamentul și că poate data viitoare Parlamentul nu va fi atât de amabil cu dumneavoastră și poate că nu veți mai beneficia de respectul pe care vi l-am acordat. În ceea ce privește instrumentul de finanțare pentru cooperare, e clar că dacă exista o coeziune mai bună, cifra comisiei e de 6 miliarde anual. Însă e clar că am putea salva foarte multe vieți dacă am obține din nou coeziunea. Mulțumesc, domnule Mitchell. Vidal Quadras, colegul Vidal Quadras va încheia discuțiile. Mulțumesc, domnule președinte. Ce mai pot să spun în acest moment? Eventual să, să mă descarc puțin. Uh, ca președinte al concilierii mă simt ca un elev care vine cu compunerea în fața profesorului. O compunere cu un conținut deosebit, cu un vocabular bogat, cu o sintaxă bună, însă, în ultimul rând, are o pată de cerneală și din cauza acelei pete de cerneală, elevul respectiv pică examenul. Ce să mai spun? Eu le mulțumesc colegilor pentru cuvintele frumoase și vorbim de precedent. Fie că e sau nu e un precedent excelent. Să nu uităm că toate instrumentele, toate elementele din acest instrument sunt în, sunt în acord. Na, mă întreb dacă e un semnal excelent pentru viitor sau nu. Consiliul ne va da o declarație politică în care își ia angajamentul să examineze utilizarea adecvată a actelor delegate la viitoarele instrumente financiare. Prin urmare, atunci când vorbim de strategie, eu cred că din punct de vedere strategic, cu acest acord am, uh, dat, am făcut un pas mare înainte. Bineînțeles, atunci când Comisia se va așeza la masa negocierilor cu fiecare țară exportatoare de banane, atunci vom vedea cum sunt cheltuiți banii în fiecare țară, bani pe care îi vom stabili prin controlul efectuat și de Parlament, ținând cont de prioritățile noastre. Deci acesta a viitorul. Și în momentul respectiv, statele membre vor avea ceva de spus conform procedurii, însă să cerem excluderea statelor membre de la acest ultim pas concret, dacă am fi făcut așa ceva, eu cred că am, am fi mizat cam mult, am fi uh, riscat cam mult. Eu zic totuși că s-au uh, făcut niște progrese și să nu uităm că dacă am eșua, consecințele economice și sociale ar fi foarte negative și de aceea, încă o dată, îi cer Camerei să voteze pentru raport. Mulțumim și domnului Vidal Quadras. Dezbaterea e închisă. Votul va avea loc mâine la ora prânzului. Și acum trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, o declarație a Comisiei în ceea ce privește forumul pentru piața unică.